Uh, stimați colegi, haideți să facem un test pentru vot. Vă rog să inserați cartelele de vot în aparat. Deschid votul. Este un test. Until This is my first time, this, this be this button, right? Well, we'll find out in a minute. Yeah, I think that's the, that's the vote closed.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 o persoană nu a votat, fac acest test deoarece există posibilitatea ca unele dintre aparatele de vot să fie defecte. Toată lumea a votat? Sunt preocupată pentru că există 44 de cartele inserate în aparate, dar numai 43 de voturi. Cuiva nu-i funcționează aparatul. Okay, right. Închid acest vot de test. 38 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri din 43. Trecem de îndată la votare și poate că n-ar trebui să prezidez votarea propriului meu raport, însă nu cred că am de ales. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar aș prefera să verificăm. Deschid votul electronic. 51 votes open. It's 51 de voturi exprimate. Votul este acum închis. Rezultatul este respins cu 16 pentru 27 împotrivă. Amendament respins. Amendamentul oral A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromis, compromisul B pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri se respinge. 56 pentru împotriva abțineri respins. 57 pentru împotriva abțineri se respinge. 58 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 59 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm vot electronic la 59. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 28 pentru, 15 împotrivă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, respins, dar haideți să verificăm. Vot electronic. Dacă toată lumea a votat, votul este închis. Există un vot în plus de la PPE, dar se adoptă cu 33 pentru 12 voturi împotriva. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri respins. Compromis D pentru împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm vot electronic la 22. Votul este acum închis. Se adoptă cu 28 pentru, 16 împotriva. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul regii 5, pentru, împotriva, abțineri. Cred că se adoptă, dar aș prefera să verificăm electronic. Votul este deschis. Este vorba de amendamentul 5 din partea regii. Votul este acum închis. Se adoptă cu 31 pentru 11 împotrivă. Regii 8 pentru. Îmi cer scuze, spune președinta. Regii 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru împotriva abțineri se respinge. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică. Lista raportorului indică plus. S-ar putea să uh, fi fost o schimbare de ultim moment, dacă toată lumea a votat. Votul este închis și se adoptă cu 25 pentru, 18 împotriva. 26 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Regi 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 33. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. 5 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul I pentru împotriva abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromis J. Pentru. Împotriva. Țineri. Se adoptă. Compromisul L. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm asupra textului integral cu amendamente. Votul electronic este deschis. Dacă toată lumea a votat, votul este închis și se adoptă cu 41 de voturi pentru, 1 împotriva. Pentru rezoluție, votul este deschis. Vă rog să votați. Iarăși un vot în plus de la PP. Dacă toată lumea a votat, votul este închis acum. Și 39 de voturi pentru, niciunul împotriva, două abțineri. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc și raportorilor din umbră precum și personalului, secretariatului care a lucrat din greu în marginea acestui raport. Acum cred că putem trece mai departe everybody, every, everybody, everybody ready to roll on? Sunteți gata să trecem la raportul doamnei Tyson, CCTB, baza fiscală consolidată comună a societăților. Întâi avem un uh, vot în bloc. Amendamentele 1459 pentru, împotrivă, respins, compromis A pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum trecem la pagina 3, compromis B, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem direct la pagina 15. Îmi place foarte mult, spune președinta. Compromisul C pentru împotriva abțineri se adoptă. Pagina 18 Este arăși un vot în bloc care se referă la consolidare, la naturarea consolidării. Cine este pentru? Împotriva? Pagina 18, spune președinte, este un bloc de amendamente consolidate de la amendamentul 101 și până la pagina 25. Toate se referă la eliminarea consolidării. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Întreg blocul de amendamente este respins. Doriți să verificăm? Poate că e mai bine așa. Votul este deschis, este un punct important. Haideți să votăm electronic. Mai bine să fim siguri decât să greșim. Votul este acum închis. Și, într-adevăr, blocul este respins. 12 pentru, 31 împotrivă. Sărim la pagina 25. Mă urmăriți? Amendamentul 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. 119 pentru, împotriva, abțineri, respins. 121 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentele 147 la 149 pentru împotriva abțineri respins. 150 și 151 pentru împotriva abțineri respins. 152 pentru împotriva abțineri respins. 153 pentru împotriva abțineri respins. IMCO 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva, abțineri, respins. 155 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 156 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14. Imco 14 pentru, împotriva, abțineri, respins. 157 pentru, împotriva, abțineri, respins. 158 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 158 vot electronic. Votul este deschis. Votul este acum închis. Și se adoptă cu 24 pentru 20 împotriva. Vă rog să vă potoliți. 159 pentru împotrivă. Ține respins. 115 respins. 160 pentru împotriva abțineri. Respins. Compromis D pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Și trecem la pagina următoare. 189 pentru Președinte, cere scuze, s-a respins. Este uh, caduc amendamentul 189. 210. 189 este caduc. Deci, trecem la 210, Jean-Paul. 210, amendamentul 210. Pentru împotriva abțineri, respins. 212 pentru împotriva abțineri respins. 213 pentru împotriva abțineri respins. 214 pentru împotriva abțineri respins. 216 pentru împotriva abțineri respins. 217 pentru împotriva abțineri respins. 227 pentru împotriva abțineri respins. 228 și 16 pentru împotriva abțineri respinse. 230 pentru, împotriva, abțineri, respins. 231 pentru, împotriva, abțineri, respins. 245 pentru, împotriva, abțineri, respins. 249 pentru, împotriva, abțineri, respins. 251 pentru, împotriva, abțineri, respins. 252 pentru, împotriva, abțineri, respins. 254 pentru, împotriva, abțineri, respins. 255 pentru, împotriva, abțineri, respins. 256 pentru, împotriva, abțineri, respins. Totuși, haideți să verificăm uh, prin vot electronic la 256. Puține mâini au fost ridicate. Mulțumesc. Votul este închis acum și este respins 16 pentru, 28 împotrivă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 260 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 266 pentru, împotrivă, abțineri Respins. 267 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 268 pe, pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274 pentru împotriva abțineri respins. 275 până la 278 pentru împotriva abțineri respins. 279 pentru împotriva abțineri respins. 280 pentru împotriva abțineri respins. 281 pentru împotriva abțineri respins. 282 pentru împotriva abțineri respins. 283 pentru, împotrivă, ține, anotat. 284, 285 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis E pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și sărim până la Amendamentul 340. De fapt, devin caduce acestea. 3, 6, 9, 3, 70 lingvistice, 3, 7, 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cred că se adoptă, dar vom verifica electronic. 373. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 36 pentru, 4 împotrivă. S-a răzgândit lumea. 379, 80 și 81. Toate acestea. Ce este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 390 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 24 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că s-a adoptat. 391 3 și 4 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mă iertați, domnul președinte. Amendamentul 403 până la 408. Eu am dat o indicație de vot incorrectă. Ar trebui să fie un minus acolo. Să vă spun și de ce. Comisia trebuie să mai reflecteze. E vorba de actele delegate în aceste amendamente. Amendamentul face apel la Parlament să se implice în același mod ca și Comisia Ceea ce înseamnă că noi putem fi responsabili pentru toate detaliile tehnice și nu cred că avem uh, capacitatea să facem uh, așa ceva. Tocmai de aceea avem acordul interinstituțional. Deci eu sunt împotrivă și nu pentru aceste amendamente, dar voi lăsa la atitudinea comisiei să decide acest lucru, dacă dumneavoastră aveți altă părere, dar eu vă sfătuiesc să votăm împotrivă. Deci nu ar trebui să apară un plus acolo, ci un minus. 403 406. 403 până la 406, 500 pentru, împotrivă, abțineri se resping, 407, 408 pentru, 407 și 408, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 409 și IMCO 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 410 Compromisul F, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 421 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 425 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, 500 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 1 devine caduc. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 devine caduc, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că putem vota și în bloc. Dar pe 31, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 4, pentru, împotrivă. Mă iertați, a devenit caduc, spune doamna președinte. 49, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, pentru, împotrivă, abțineri Putem verifica electronic numărul 4. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă 26 de voturi pentru, 18 împotrivă. IMCO 5 devine caduc. Amendamentul 5 al meu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă al nostru. Uh, amendamentul 52, cine este pentru? Dar a devenit caduc, spune doamna președinte. Amendamentul 58, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 a devenit caduc și 62... Trebuie să votăm 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 și 64 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 și o 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 caduc, IMCO 11 și 89, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Marian, ai cuvântul. Mă iertați, doamnă președinte, eu cred că s-a făcut o greșeală pe lista de vot. 89 devine caduc, pentru că am votat pentru compromisul F. Deci 89 este un amendament care uh, cere clauza de revizuire după 3 ani, iar noi am votat deja asupra acestui aspect, că dorim să existe această clauză după 5 ani. Deci amendamentul 91 IMCO devine caduc. Doamna președinte, da, am trecut de 91, eram la 11 și 89. Iertați-mă, doamna Merian. Bun. Verificăm IMCO 11 și amendamentul 89, care sunt identice acum. Votăm electronic. IMCO 11 și amendamentul 89 al domnului Ole Schmidt. A votat toată lumea? Închid votul. se adoptă. 30 de voturi pentru, 13 împotrivă. Compromisul H, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Îmi pierd uh, vocabularul aici. Votăm întregul text cu amendamente electronic, bineînțeles. Avem un vot în plus din partea PPE. Acum două apar în plus. Votul este închis. 35 de voturi pentru, 7 împotrivă și o abținere. Votăm rezoluția legislativă electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. 35 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Felicitări, Marian. Filip, ai cuvântul. Domnule președinte, pentru transparență, i-am uh, promis raportoarei uh, că o invit la cină. Nu știu dacă se pune, dar contează un act de corupție, dar vreau să știe toată lumea. Doamnă președinte, accept invitația lui Filip, în primul rând, și în al doilea rând, vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor colegilor de la Econ pentru contribuția la acest dosar. Am avut peste 400 de amendamente. Pozițiile inițiale ale grupurilor politice au fost uh, foarte variate, dar uh, am uh, discutat unii cu alții, am făcut compromisuri și cred că se vede că am lucrat împreună. Sper să insuflăm ambiție și comisiei pentru a face progres în acest dosar, pentru că sunt multe de făcut, e mult muncă în grupurile de lucru ale Consiliului, e foarte greu să se ajung la unanimitate în chestiunile fiscale. Dar oricum le mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor. Împreună am reușit să facem o treabă excelentă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am avut o vastă majoritate în favoarea acestui raport și cred că Consiliul ar trebui să ia notă de acest uh, lucru. Trecem acum la directiva Omnibus 2. Yeah, just a minute. I'm just, can I just something I forgot to put in the very end, these two. Oh, right. Okay. But, okay. But right, Liam. Um, moi, je voulais juste euh, remercier. Doream să mulțumesc în numele grupului socialist și uh, democrat uh, domnei Marian uh, Thyssen, dacă mă ascultă. Problems. Mă iertați, spune doamna președinte, avem mici probleme de interpretare. Eu primesc o altă limbă pe canalul de limba engleză. Mă auziți acum? Da, e destul de... Sonorul e prea mic, volumul este prea mic, dar pot să dau mai tare. Liam, te rog, ai cuvântul. Doamna președinte, doream să-i mulțumesc doamnei Thyssen pentru uh, eforturile deosebite și pentru deschiderea de care a dat dovadă în lucrul la acest dosar pentru că nu uh, a fost foarte ușor să ajungem la acest compromis. E vorba de un compromis foarte vast care va permite Parlamentului să-și pună în valoare uh, pozițiile și să uh, în fața Consiliului. Mulțumesc, Marian. Mulțumesc foarte mult. Trecem la directiva Omnibus Numărul 2. Avem mici schimbări la lista de vot. La sfârșit va trebui să avem un vot uh, în legătură cu textul cu amendamente și uh, rezoluția legislativă, dar uh, le vom vota și pe acestea. Veți, aveți, cred, pe lista de vot indicația necesară. Amendamentul 1 este un amendament tehnic, nu votăm asupra lui. Amendamentul 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, 27 până la 31 în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 este retras, 33 până la 35 până la 45 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 383 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 403 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru,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 335. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64-65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 339 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 340 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 342. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica electronic 342. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 73 și 74. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 343. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 345. E caduc. 76. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Uh, compromisurile J și K. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 78 până la 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 371 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, nu putem vota. De fapt, putem vota 371. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Nu este clar, va trebui să verificăm. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 375. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins, dar haideți să verificăm electronic. Nu văd suficient de multe mâini ridicate. A votat toată lumea? Votul este închis. Este respins. 18 pentru, 22 împotrivă. 81. 81 și 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trei doi este caduc. Trei trei Cine este pentru? Trei trei devine și el caduc. Optzeci optzeci și patru, și cinci Cine este pentru? Și optzeci șapte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 88, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 90, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 până la 97, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 377, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru 98 până la 109, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt foarte sigur ce s-a întâmplat la stânga. 98 până la 109. Erați pentru? Bun, dacă erați noastră pentru, atunci se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 381 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar vom verifica electronic. 381. A votat toată lumea? Votul este închis. Este respins. 15 de voturi pentru, 27 împotrivă. 382. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul L cu amendament oral. Cine este pentru? Dacă doriți să discutați, vă las. Nicio problemă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar. Cred că s-a adoptat. Compromisul M acum. Tot cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Este respins. Now it's compromise M on its own, without any oral... Compromis, compromisul M acum fără amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 134 până la 132. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și acum trecem la 407. Cine e pentru? Împotrivă? Nu. 407. La pagina 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 153 până la 157 pentru, 153 până la 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 pentru, până la 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170, 172 până la 176. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva abțineri se adoptă. 181 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 422 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva abțineri se adoptă. 188-189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 191 până la 200. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul T. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 435 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 211 până la 218 și 436 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul W. Compromisul W pentru împotriva abțineri se adoptă. 230 până la 236, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2, 3, 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238 până la 255, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul X, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 263 până la 270. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. juriul 1 devine caduc. Compromisul Y. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul Z. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 280 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru, împotriva abțineri se adoptă. 282. Nu, spune doamna președinte, compromisul AB pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru împotriva abțineri se adoptă, 285 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 472 pentru 472 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 286 devine caduc, 287 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 289 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 290 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 291 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 292 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 293 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 294 e caduc, 295 la fel, 4 a fost retras, 296 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. ...297 e identic. 297 și 298 sunt la fel, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5 pentru,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 303 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15 devine caduc, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 305 caduc, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 306 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm electronic la, la 306. PP-ul are un vot în plus, deci ar putea cineva să-și retragă cartela din partea PP. Vă rog. Bine, acum e bine. A votat toată lumea, 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 22 împotrivă, deci se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 310 pentru, Să încercăm din nou. 310 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic la 310. Vă rog. 310. La 310. 310. Votăm la 310. Pe lista raportorului avem un minus. Doamna președinte, trebuie să știm pe ce text votăm. Dacă votăm la 309, PPE este pentru. Dacă votăm la 310, PPE este împotrivă. Acum vă rog să ne spuneți pe ce text votăm anume. Right, okay. Bine spune doamna președinte, votăm la 310. Pe lista raportorului apare un minus. Avem un vot în plus din partea PPE. Deci un membru al PPE să-și retragă vot. Cartela, bun, a votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 20, 20 pentru 23 împotrivă. 311 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. Bine, poate nu se respinge. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 312. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. E clar. Acum avem un amendament oral la 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 313 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm asupra textului astfel modificat, vot electronic. Votăm textul așa cum a fost modificat. A votat toată lumea? S-a închis votul. 38 de voturi pentru, 5 împotrivă, nicio abținere. Și acum votul asupra rezoluției legislative. S-a deschis votul. S-a deschis votul asupra rezoluției legislative. Votați în continuare. Un vot din partea PP e în plus. Bun, mulțumesc, s-a închis votul. Putem... Avem 37 de voturi pentru, 5 împotrivă și nici o abținere. Și așteptați puțin. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări raportorului. A fost un vot destul de dificil. Vă rog, spune doamna președinte, încă mai avem câte ceva de făcut, așa că vă rog faceți liniște. Dau cuvântul raportorului. Doamnă președinte, foarte pe scurt, țin să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. A fost o provocare foarte mare, acest raport a reprezentat o provocare pentru noi, e un raport foarte tehnic, cred că am reușit să colaborăm foarte bună și rezultatul mă bucură. Le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună. Bine, mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Așteptați puțin, încă nu am terminat. Sven dorește să ia cuvântul și apoi voi da din nou cuvântul raportorului Sven. Stimați colegi, și eu aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră și vă mulțumesc tuturor pentru o colaborare foarte bună, pentru că majoritatea amendamentelor de compromis au fost aproape în unanimitate aprobate. Cu toate acestea, pe timpul procesului a avut loc ceva ce nu am mai întâlnit în această comisie. În primul rând, într-o primă fază a existat o majoritate între raportorii din umbră privind poziția pe anumite chestiuni, mai ales dar până la urmă Deși existau dovezi științifice pe care le-am primit pe timpul unui seminar organizat, cu toate că există foarte multe publicații în acest domeniu, am luat niște riscuri adiționale în ceea ce privește uh, solvența companiilor de asigurare în Europa. De aceea nu am putut să sprijinim până la urmă această chestiune, deși am sprijinit majoritatea celorlalte puncte. Trebuie să spun că a fost foarte neobișnuit că textele de compromis pe care le-am avut în Parlament între ele exista un schimb de informații cu industria în toate stagiile negocierii. Trebuie să ținem cont de acest fapt. E de asemenea neobișnuit că majoritatea din instituție și-a schimbat uh, părerea și acest lucru a ajuns mai repede în presă înainte să ajungă la raportorii din umbră. Deci, aceste modificări nu țin de raportor, raportorul ne-a tratat întotdeauna într-un mod echitabil, însă s-au întâmplat lucruri care trebuie să fie discutate între coordonatori. Sper că această criză nu se va agrava în continuare astfel încât, astfel încât contribuabilii să suporte taxe adiționale. Așa că vă mulțumesc încă o dată. Pentru mine acesta a fost un festival de lobby care a făcut ca majoritatea să-și schimbe părerea în instituție. Mulțumesc! Peter, ai cerut cuvântul. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru munca minunată pe care a făcut-o, astfel încât să avem un pachet echilibrat cu care să fie aproape toată lumea de acord. Ca să fim cinstiți, trebuie să vedem care au fost complicațiile la primul text care a fost prezentat pentru evaluare juridică la mm, Omnibus 2. Vorbim despre mm, un uh, lucru foarte controversat și cred că raportorul, o adevărată acrobație și cred că raportorul s-a descurcat foarte bine. Din experiența mea de 20 de ani în această instituție există tot felul de lucruri care se întâmplă, însă într-o instituție democratică e important să avem o analiză în comisie. Grupul de lucru despre care am vorbit nu a reușit să obțină echilibrul de care vorbeam, au existat niște diferențe de opinie. Așa că eu nu sunt convins că avem toate răspunsurile de care aveam nevoie până acum. Trebuie să progresăm, dar mă bucur că am ajuns la, acel, la acest compromis astăzi, așa că îi mulțumesc domnului raportor. Președinta, mulțumesc foarte mult. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când uh, chestiunile ajung înapoi la nivel de grup, există anumite lucruri care se schimbă și e câteodată dificil să vedem exact în ce direcție ne vom îndrepta după modificări. Am votat, am, au fost foarte multe voturi pentru și acum uh, doresc să-l întreb pe raportor dacă dorește să inițieze discuțiile tripartite, negocierile tripartite pentru a ajunge la un acord în prima lectură. Și dacă așa va fi, atunci vom urma uh, procedura standard, adică, ne, adică acest proiect de raport pe care tocmai l-am votat, apoi vom avea o echipă de negociere formată din președinte, raportor și raportorii din umbră. Acum îi dau cuvântul raportorului pentru a ne spune mai multe. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă rog să trecem cât de repede la negocierile cu Comisia și Consiliul. Trebuie să încercăm să uh, ducem procedura la un final. Mulțumesc. Bine, mulțumim foarte mult. Pot să confirm calendarul. Avem 11 aprilie pentru prima discuție tripartită. Trebuie să fac și un anunț după votul nostru de la 29 noiembrie 2011. Raportorul a spus că dorește să deschidă negocierile pentru un acord în prima lectură. Tot urmând procedura standard, mandatul de negociere va fi ca raportul pe care l-am votat în uh, raport, pe baza raportului pe care l-am uh, votat în Econ și apoi echipa de negociere formată din raportori și din raportorii din umbră. Vă reamintesc să vă întoarceți la ora 15 pentru un schimb de opinii cu comisarul Barnier. Vă mulțumesc foarte mult. Jean-Paul, ai cuvântul. Mais compte tenu de Ținând seama de ce s-a petrecut în ședințele recente, aș dori să vă reamintesc că, așa cum ați indicat și dumneavoastră, mandatul Parlamentului, parlamentul este raportul, iar trilogul nu este ocazia de a uh, repune în discuție, de a repune în cauză ceea ce s-a votat deja în comisie sau puncte de vedere minoritare în comisie. Știu că asemenea practici a putut frâna negocierile în alte ședințe. Iată de ce vă solicit, doamnă președinte, să vă asigurați că mandatul nostru este respectat. Nu am nicio îndoială în privința raportorului, pentru că va apărea cu siguranță proiectul pe marginea căruia a lucrat. Doamnă președinte, sunt de acord cu cele spuse de colegul meu. Vreau doar să spun că nu înțeleg poziția domnului Giegold. Acesta, împreună cu socialiștii și liberalii, au lucrat, au făcut uh, amendamente de compromis lucrând undeva din umbră. Așa că eu cred că așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Sometimes Uneori, democrația este dureroasă, dar e tot ce avem mai bun. Vă mulțumesc foarte mult, ne revedem la ora 3.